Señorías, vamos a empezar. Doamnelor și domnilor, vom începe sesiunea de voturi. Vă rog să luați loc. Vamos a votar según procedimiento simplificado. Vom vota în funcție de procedura simplificată raportul doamnei Köstinger. Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier. Îi dau cuvântul doamnei Köstinger, raportoarea. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. La primul vot este vorba de acorduri de parteneriat voluntare cu statele africane Liberia, pe de o parte, și Republica Centrală Africană, pe de altă parte. Acordurile vor duce la crearea unui sistem de certificare care să asigure exploatarea legală a lemnului. Producția de lemn constituie în ambele state africane cel mai important sector economic. Pentru lucrătorii din Europa și consumatorii din Europa se creează astfel certitudinea că lemnul importat provine din surse legale. Mulțumesc tuturor celor care au participat la reușita acestui raport și la crearea unui capitol important în ceea ce privește durabilitatea și protecția mediului și pentru tutelarea populațiilor din aceste două țări marcate de războaie civile. Vă mulțumim, doamnă Köstinger. Trecem la votarea acestui raport. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la celălalt raport al doamnei Köstinger, acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Liberia. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Hübner, instrumentele de împărțire a riscurilor – în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți. Votăm împreună 17 amendamente ale Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 24. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Se cierra votación. Închidem votul. Amendamentul este respins. Votăm acum amendamentul 25. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Se cierra votación. Închid votul. Amendamentul este respins. Doamna Carona dorește să intervină. Doamna Carona, ați cerut să luați cuvântul? Domnul Carona, mă scuzați. Nu? No? Si, ah, si, señor Speroni. Domnul Speroni. Grazie, președinte. Eu vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Doream să atrag atenția asupra faptului că votul fusese prevăzut la 12 și 10 și s-a început la 12 și 9. Se poate ca ceasul să meargă înainte cu două minute. Mulțumesc, domnule Speroni, pentru această precizare legată de timp. Vom vota acum amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, vot cu apel nominal, deschidem votul. Se cierra votat. Închidem votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se cierra votación. Închidem votul. Amendamentul este respins. Acum votăm amendamentul 16 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. Închidem votul. Amendamentul este respins. Acum propunerea modificată a comisiei, vot cu apel nominal, deschidem votul. Se cierra votación. Închidem votul. Se adoptă. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se cierra votación. Închidem votul. Se adoptă. Acum următorul punct propunerea de rezoluție a grupului GUE privind avizul Curții de Justiție referitor la compatibilitatea cu tratatele a acordului dintre Statele Unite și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor. Votăm această propunere de rezoluție pentru împotrivă, abțineri, respins. Respinsă propunerea. Acum trecem la raportul doamnei Intveld pe aceeași temă. Doamna Intveld, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund multor colegi care au fost derutați de procedura de vot de acum, dacă sunteți pentru acord, votați pentru raport, dacă sunteți împotriva acordului, votați împotriva raportului. Vroiam ca lumea să înțeleagă foarte clar cum stau lucrurile. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Invelt. Votăm propunerea care nu are amendamente. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se cierra la votación. Închidem votul. Se adoptă, clar. Da, domnule Intveld, puteți interveni din nou. Thank you, Chair. Just... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă desociez de acest raport, pentru că, evident, merge împotriva recomandării mele. Vă mulțumesc. Votamos el informe de la señora Tyson. Acum votăm raportul doamnei Tyson. Baza fiscală consolidată comună a societăților. Votăm 37 de amendamente de la Comisia Econ. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 41. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 39, vot cu apel nominal, deschidem votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 devine caduc. Votăm acum întreaga propunere modificată pentru, împotrivă, nu e prea clar, vom verifica prin vot electronic, deschidem votul. Se cierra votación. Se închide votul. Se adoptă, clar. Acum votăm proiectul de rezoluție legislativă. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se cierra la votație. Închidem votul. Se adoptă, clar. Urmează raportul doamnei Luling. Impozitarea produselor energetice și a electricității. Avem 42 de amendamente la Comisia Competentă. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, vot cu apel nominal. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru. Vă rog să ridicați mâna. Amendamentul 34 împotrivă. Abțineri. Nu e clar, vom verifica din nou. Se deschide votul. Închidem votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 40, vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se cierra votația. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 63, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este clar respins. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mă tem că încă o dată va trebui să verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Iată, egalitate. Asta înseamnă că amendamentul este respins. Vamos la... Acum votăm amendamentul 52. Pentru? Yeah. Da. No, la 52 este la que acabamos de votar. Pe amendamentul 52 tocmai l-am votat. <laughs> M-a impresionat să văd rezultatul acela de egalitate. Vom vota amendamentul 53. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă, în mod clar. Acum, amendamentul 55 pentru. Ridicați mâna pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Deschidem votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Jumătate din hemiciclu nici măcar nu s-a închisit să ridice mâna. Haideți să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 8. Se cierra votación. Închidem votul. Amendamentul este clar adoptat. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Deschidem votul electronic, vom verifica. Se cierra votación. A închis votul. Amendamentul 51 este adoptat. Amendamentul 16 este caduc. Votăm întreaga propunere modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, deschidem votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei Luling. Acum trecem la propunerea de la propunerea de rezoluție privind măsurile concrete de combatere a fraudei și evaziunii fiscale. Alineatul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 3. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, ridicați mâna, vă rog, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 a fost retras. Acum votăm considerentul E. Două părți. Prima parte. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Prima parte se adoptă clar, iar acum trecem la cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum considerentul F pentru, împotrivă, abțineri. Considerentul G. Vot cu apel nominal. Închidem votul. Se adoptă. Acum votăm propunerea de rezoluție. Vot cu apel nominal. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la explicațiile